Chers collègues, <clears throat> mesdames et messieurs. Stimați colegi, doamnelor și domnilor. Probabil unii dintre colegii noștri ni se vor alătura mai târziu. Urez o zi, după amiază plăcută. Uh, nu mai trebuie să vă prezint pe Alexandru Rondos, care este un obișnuit al ședințelor noastre, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii. Nu știu dacă trebuie să spun din fericire sau din nefericire, cornul african a cam dispărut din actualitate. Vorbim mai mult despre Mali și despre Sahel. Cu toate acestea, cornul Africii rămâne în multe privințe un uh, exemplu pentru un, european și pentru acțiunea pe care un Europeană, în mod colectiv, încearcă să o poarte. Vorbim de abordarea cuprinzătoare nu există niciun discurs al înaltului reprezentant care să nu laude meritele uh, acțiunii Uniunii Europene în corul Africii și vei fi în măsură să ne spui uh, în ce măsură aceste laude corespund și realității, în funcție de toate dimensiunile acțiunii noastre acolo. E adevărat că multe mijloace s-au concentrat acolo, atât umane cât uh, Uh, și de, uh, atât de personal civil cât și militar. Și cred că se poate vorbi de un succes, întrucât uh, președintele Somaliei, recent ales, a fost prezent chiar aici la noi, la Parlamentul European, la finele lui ianuarie, și asistăm la o normalizare relativă ce e drept Ținând seama de situația Somaliei, ar fi iluzoriu să vorbim uh, 100% de normalitate, dar e limpede că există progrese în plan instituțional, economic și militar. Uh, toate acestea vor trebui să fie confirmate în viitor și, în acest sens, așteptăm și opiniile dumneavoastră. Aș mai adăuga că, cu câteva zile în urmă, S-a votat o rezoluție care prelungește mandatul AMISOM. S-a dezbătut mult dacă această forță trebuie să-și continue activitatea în configurația actuală sau trebuie să devină uh, o, o operațiune de menținere a păcii a ONU. E cazul uh, și pentru alte regiuni ale Africii, în special Mali. Ce lecții putem trage din ce s-a petrecut în Somalia. Este cu siguranță o direcție de reflexie pentru noi. Apoi, o seamă de evenimente politice și diplomatice sunt avute în vedere în viitor pentru Somalia, o conferință la Londra în luna mai, dacă nu mă știu chiar pe 7 mai, și prevedem o altă conferință aici la Bruxelles în luna septembrie, care ar trebui să fie un eveniment de proporții în vederea stabilizării Somaliei. Așadar, Somalia rămâne prioritatea mandatului dumneavoastră în cornul Africii, însă știm că au existat alegeri și în Kenya și poate merită să vedem în ce sens poate apărea un impact asupra eforturilor multilaterale în direcția Somaliei. Apoi, firește, tot ceea ce ține de Sudan. E adevărat că, pe bună dreptate, acțiunea noastră este mai limitată acolo. Problema Nilului, cred, doriți să o dezvoltați, poate relația între Etiopia și Egipt, acest fluviu strategic, este un punct de interes, adesea eclipsat de conflictele actuale, dar uh, rămâne, cum spuneam, de interes. Mă opresc aici și îți dau îndemnată cuvântul. Alexander. Mulțumesc, Arno. Este o mare plăcere pentru mine să fiu iarăși alături de dumneavoastră și aș încerca să abordez câteva aspecte pe care, în bună măsură, le cunoașteți deja. Dacă e să mă uit în urmă, mm, am fost numit cu aproximativ uh, un an în această poziție de reprezentant al UE pentru Cornul Africii și doresc să încep prin a vă mulțumi pentru susținere. Am putut discuta atât individual cât și în grupul dumneavoastră. Am avut uh, diverse schimburi de opinii și toate acestea au avut uh, o mare valoare pentru mine și nu e doar uh, nu o spun doar din politețe, ci uh, apreciez faptul că Parlamentul European uh, are și o poziție critică, ceea ce consider că antrenează o legislație uh, adecvată pentru Uniunea Europeană. Aș dori să fac câteva observații în ce privește regiunea. Aș dori să vă imaginați Cornul Africii, având pe de-o parte graniță cu Nilul și pe de cealaltă parte uh, Oceanul Vest-Indian, aceste două frontiere geografice cuprind cornul Africii. Există legături care merg mai departe, dar în această zonă geografică, în acest cadru, dacă vreți, doresc să îl păstrați ca, ca, ca o imagine în mințile dumneavoastră. În ultimul an, un fenomen interesant de tranziție a avut loc. Somalia a încheiat uh, procesul formal de tranziție, iar acum se angajează într-o tranziție efectivă, se află în primele etape. Chiar dacă observațiile mele uh, sunt de ordin pozitiv, trebuie luate granosalii, ele sunt relative. Însă, cred că noul președinte realmente încearcă să-și ducă țara acolo unde trebuie. În Kenya au avut loc alegeri, iar dacă e să ne uităm la toate opțiunile disponibile și la felul în care s-au derulat lucrurile, probabil că face parte din cel mai bun scenariu posibil. Am fost prezent acolo și trebuie să vă spun că am fost sincer mișcat să văd o națiune care merge la vot în liniște, um, așteptând cu răbdare ore în șir pentru a se exprima. Răbdarea lor chiar a fost pusă la încercare, dar au votat. Am fost sincer impresionat, repet. Etiopia, de asemenea, trece printr-o schimbare importantă. Și uh, una dintre personalitățile emblematice ale acestei țări dă tonul. E impresionant că și acolo tranziția demarează. și se fac mari eforturi ca tranziția să fie una pașnică. În uh, Sudan vorbim practic de două țări care încearcă să se pună de acord. Și fiecare a făcut progrese notabile. Nu vorbesc despre administrarea internă a țărilor, ci a relației dintre ele. Întrebarea care persistă, această regiune, care a fost mult timp considerată ca una de profundă instabilitate, cred că acum se află pe punctul de a atinge o situație mai stabilă. Și mm, în trecut am lucrat în zona Balcanilor și dumneavoastră cunoașteți această regiune. Și apar astfel de momente în care popoarele înțeleg că sacrificând ceva din binele colectiv, poate aduce un bine mai mare decât o abordare strictă și naționalistă. Am avut discuții cu uh, Uniunea Africană, cu diversi parteneri și la Consiliul de Afaceri Externe am ajuns la concluzia uh, că e nevoie acum de o mai bună integrare și de rezolvare a disputelor bilaterale în această regiune. Acest lucru mi-a permis mie să port discuțiile altfel cu toate aceste țări. Și um, summitul Uniunii Africane, în concluziile sale, a um, mers pe aceeași linie. Sigur, discuțiile continuă între noi și Uniunea Africană, dar percepem o mișcare în direcția cea bună și oamenii își dau seama de costul neintegrării și își dau seama că nu mai merită uh, dusă mai departe aceste dispute și conflicte. Dacă îmi permiteți acum, aș intra în detaliu în uh, ce privește anumite regiuni. Și încep cu Somalia. Din luna septembrie anului trecut, uh, începem să vedem rezultatele unei politici prin care o mai bună siguranță a fost oferită tuturor țărilor. Al-Shabaab încă sunt prezenți în anumite regiuni, dar încet, încet, aceștia au pierdut teren prin uh, asigurarea unei mai bune uh, siguranțe. Aceasta a permis, în sfârșit, și o activitate politică. Iar somalienii cred acum că sunt mai bine reprezentați în capitală, mult mai bine decât oricând în trecutul lor. Și acum, în sfârșit, politica reală poate să se desfășoare acolo, dintr-o țară izolată. Somalia începe încet, încet să fie reintegrată într-un stat federal. Asta înseamnă negocieri locale, Și pur și simplu tot ce avem de făcut e să îi încurajăm pe somalieni și anume să discute între ei și să mm, nu uh, interferăm prea mult, pentru că o reconciliere impusă nu ar aduce rezultatele scontate. Economia țării este în expansiune, ca să spun așa, Mogadisho nu încetează să mă surprindă prin dinamica a ce, ce se vede. Culorile acestui oraș uh, uh, revin, vezi copii pe stradă și e un lucru minunat să vezi că afacerile se dezvoltă. Că această țară revine practic la viață. E vorba de bani reale care, iată, reintră în circulație. Și în alte orașe uh, se vede același lucru, însă Mogadishu rămâne emblematic. Una dintre provocări pentru Somalia e următorul fapt. Mm, președintele trebuie să instaureze o atmosferă de uh, securitate, de siguranță. Și asta înseamnă siguranță pentru cetățeni. E o condiție esențială, adică e nevoie de uh, poliție, de magistratură. Cetățenii trebuie să simtă că, în sfârșit, statul este un garant al securității lor, ca oameni, în primul rând, și nu doar în a-i proteja de amenințările, în special uh, al Shabab. practic toate milițiile existente uh, trebuie aduse sub, o, uh, sub un comandament unic. E nevoie de un așa numit esprit de corps în ce privește o forță națională și nu mă refer doar la armată. În acest sens, Uniunea Europeană are un rol important de jucat și a jucat uh, un rol seminal, adică mm, de la bun început și nu ne vom opri aici. Am acordat uh, sprijin AMISOM, dar operațiunea EUTM va uh, trece într-o fază operațională. Mm, operațiunea EUCAP Nestor se dezvoltă în um, privința pazei de coastă și dezvoltarea unei um, forțe locale de pază de coastă. Acest lucru cred că este fundamental. Operațiunea Atalanta este um, activă și trebuie spus că pirateria a scăzut în mod semnificativ. Cu toate acestea, un lucru trebuie să rămână limpede. Este încă un stat foarte fragil și uh, nu putem să ne complacem în a lăuda situația actuală. Pur și simplu comparăm uh, lucrurile cu starea de lucru de acum un an și e adevărat că evoluția este semnificativă. E un moment în viața unei națiuni care a reușit să iasă din acea vale întunecată. E un moment în care aspirația este către un uh, viitor mai luminos, o viață mai bună. Lucrurile sunt foarte simple și foarte umane și cred că fiecare dintre dumneavoastră înțelege așa ceva. Din punct de vedere politic, trebuie profitat de acest moment special și trebuie să susținem uh, liderii politici ai momentului. Acest lucru ar permite accesul uh, pentru uh, ajutor umanitar, uh, asistență medicală, investiții în economie s-ar putea ulterior dezvolta. Privind acum la întreaga regiune, nu pot să fac o paralele, însă mă surprinde uh, angajamentul pentru a stabili securitatea trebuie să fie un angajament pe termen lung. Uniunea Europeană este prezentă acolo de patru ani și nu a fost o operațiune ieftină, dar după părerea mea a fost una de succes. Un alt element important este faptul că E vorba aici de forțe africane care au reușit acest lucru cu enorm sacrificiu din partea țărilor africane. Au plătit cu sânge pentru uh, alți cetățeni africani. A existat un interes sincer pentru ca situația să nu se degradeze, însă sunt foarte surprins de uh, profesionalismul cu care Amisom a intervenit aici. În al doilea rând, luptele pot să se oprească, dar asigurarea păcii este un angajament pe termen lung și aici provocările rămân în picioare. Pentru că atunci când un oraș este preluat, posibilitatea de a avea proiecte care se poată permite redeschiderea școlilor, asigurarea furnizării de apă, deschiderea de spitale, uh, E bine, aici cred că lucrurile trebuie să meargă mai repede și nu vorbesc doar despre uh, Uniunea Europeană, ci de capacitățile întregii comunități internaționale pentru a-și sincroniza uh, sprijinul politic, umanitar și de orice tip. Aceste lucruri le descoperim în uh, multe alte țări care se confruntă cu situații similare. Al treilea element problemele unei țări, fie că e Somalia, fie că e alta, nu pot fi rezolvate în mod izolat. Orice țară are vecini și vecinii întotdeauna se implică, fie că ajută, fie că pun bețe roate. Iată de ce viitorul siguranței Somaliei depinde de sentimentul de siguranță pe care vecinii Somaliei îl au vis a -vis de această țară. Și aici intervine și uh, mandatul meu ca și trimis regional. Și nimeni altcineva nu are un astfel de rol, anume de a uh, se deplasa dintr-o capitală în alta și să încerce să țeasă o, o rețea care să permită uh, comunicarea uh, și încrederea între Kenya, Etiopia, Djibouti și Somalia. După părerea mea, acesta este un element cheie pentru a obține stabilitatea pe termen lung. Pe termen lung, Somalia va trebui să reintre în contact cu instituțiile financiare internaționale. Această țară nu va trebui să rămână pentru totdeauna ca um, un bursier, ca să-i spunem așa, al uh, instituțiilor, ci trebuie să devină un membru al instituțiilor financiare, inclusiv FMI. E nevoie, desigur, de un sistem de administrare financiară viabil în această țară. Sigur că acest lucru nici vorba să fie prezent, dar el trebuie dezvoltat. La Londra se va organiza un eveniment care cred eu va fi foarte uh, folositor pentru că va focaliza uh, opinia publică asupra Somaliei și ce trebuie făcut acolo, iar în toamnă noi vom organiza o conferință unde încercăm uh, să definim un pact între Somalia și uh, Comunitatea Internațională. Dacă această țară acum este suverană și are capacități emergente, trebuie să spunem că ea este un partener. Și atunci trebuie să vedem cine contribuie cu ce la acest parteneriat, care e planul de afaceri, care este bugetul și cum ne asigurăm că acel buget rămâne unul uh, durabil. Nu întreb câți bani dăm noi, ci mm, trebuie văzut inclusiv sumele pe care le poate genera Somalia. Haideți să punem Somalia pe picioare și să o scoatem de superfuzii. Mm, peste uh, patru ani vor fi și alegeri generale și avem o sarcină foarte importantă. Aceasta este direcția în care ne îndreptăm. Până atunci, această țară trebuie să fie funcțională. Iată provocarea noastră. Cam atât despre Somalia dar aș mai uh, discuta și despre alte puncte sensibile. Eritrea e o țară care v-a atras atenția și cu siguranță mă interesează și pe mine. Am fost acolo de vreo două, trei ori. În, uh, la sfârșitul lui ianuarie a existat acolo un incident. A fost întâi prezentat ca un incident izolat, dar în acest caz trebuie să constatăm că există o acumulare de astfel de incidente izolate în Eritrea. Și se ridică întrebarea dacă nu cumva există fracturi în, în structura însăși acestei țări extrem de izolate statele care se izolează de restul lumii în, intră într-o logică proprie a funcționarilor. Eu cred că am ajuns la momentul în care trebuie să fim preocupați pentru Eritrea. Și nu prin prisma a ce face sau nu face vis-a-vis -vis de vecinii săi. Eritrea a fost suficient sancționată. Este, în schimb, o țară care se află în probleme mari, pentru că trebuie de acum să ne preocupe ce face Eritrea cetățenilor săi. E o situație cât se poate de serioasă. Eu voi continua să pun aceste întrebări ori de câte ori mă aflu acolo. Dar trebuie într-adevăr să ținem seama de ansamblul regiunii. Și cu siguranță Etiopia știe cele mai multe despre această țară, ei sunt foarte prudenți, sunt și ei preocupați la fel ca și alți vecini. Și vă las cu o imagine despre Eritrea. E vorba de o regiune în care uh, câmpiile locuite de musulmani au pe de-o parte menul și pe de altă parte Marea Roșie, o astfel de țară. Dacă scapă de sub control, devine o problemă geostrategică de proporții, pentru că Marea Roșie va fi în pericol. Și, în mod deschis, vă spun acest lucru pentru a fi reținut. Toată lumea are o responsabilitate, nu doar Eritrea. Iar amenințările din direcția pirateriei sunt minore față de ceea ce s-ar putea întâmpla în Eritrea. Iată de ce trebuie să uh, ne întrebăm ce e de făcut. Aș fi interesat de opinia dumneavoastră. Cum putem aborda o asemenea situație? Este probabil cea mai izolată țară. On, on the 21st of January... Pe 21 ianuarie, uh, niște soldați cu tancuri au preluat uh, Ministerul de Informații. Evenimentul a durat o zi întreagă, în mod straniu. Nu au existat împușcături, nimic. Am făcut niște solicitări politice, nu pentru răsturnarea guvernului, ci solicitări politice, după care s-au retras. Apoi însă au intervenit o seamă de arestări, ceea ce sugerează că nu doar incidentul, ci și ce s-a întâmplat pe urmă, că uh, lucrurile sunt puțin mai complexe decât ce par la prima vedere. O altă problemă este cea a Nilului. Și vreau să vă spun un singur lucru. Fluviul Nil, deși e un lucru evident, pot să vă spun că e sursa vieții pentru o serie întreagă de țări pe care le traversează. În ce privește Egiptul, e vorba de 5.000 de ani de viață și identitate. Prin urmare, cu cât cobori pe Nil, cu atât ești mai sensibil la ce aduce apa în acele regiuni. Și există mai multe puncte de presiune în ce privește fluviul. În ultimii uh, ani, uh, Nilul Alb, care se îndreaptă către lacul Victoria, această regiune, uh, a, populația acestei regiuni a sporit foarte mult. Sudanul și uh, Su, Sudanul de Sud sunt zone cruciale. Etiopia uh, încearcă să construiască o hidrocentrală pe Nil care ar uh, genera cantități importante de energie care ar putea fi chiar exportate. Iar Egiptul este în mod natural preocupat de această situație. Preocuparea mea însă este că nu mai vorbim de un caz care poate fi rezolvat tehnic. Pasiuni, emoții sunt implicate și am văzut uh, exemple numeroase în lumea întreagă de acest gen. Dacă aceste emoții preiau controlul, e limpede că soluția tehnică nu e răspunsul potrivit. Regiunea este una periculoasă și se află într-o situație dificilă. Iată de ce e nevoie de multă responsabilitate în abordarea acestei probleme a Nilului. Sunt țări mari, uh, țări importante, care își aduc contribuția la întreaga regiune. Și trebuie găsite căi creative de a-i ajuta uh, pe uh, fiecare. Așa încât să se ajungă la o soluție pe termen lung asupra felului în care Nilul trebuie exploatat. Și personal mă preocupă tot mai mult acest lucru. Try to just step. Nu vreau să zăbovesc foarte mult asupra acestui subiect, dar aș vrea să vă mai spun câteva lucruri. În primul rând, am vorbit despre regiune, am făcut uh, referire la Kenya, dar prefer să-mi spuneți dumneavoastră mai multe lucruri despre Kenya. Această regiune este o regiune în tranziție, este o regiune care are potențialul de a, de a începe să înțeleagă. Și asta e interesant, fiindcă uh, șefii de stat, în momentul în care vorbesc despre integrare, mi-au spus uh, că, da, înțeleg asta la nivel uh, intelectual, dar că um, dar uh, voi aveți experiență, așa că trebuie să ne arătați, să ne spuneți ce să facem, să ne arătați exact ce să facem, doar să ne spuneți. Deci am, am ajuns în această etapă care este extrem de interesantă, dar cu provocări uriaș, uriașe și pentru mine acesta este adevăratul obiectiv. Iar aici provocările și piedicile, în afară de uh, de ștergerea diferent, eh, neînțelegerilor între țări, într-o regiune, care dați-mi voie să vă spun că vreau să vă spun eh, oficial că eh, mai degrabă dorește să spună bețe în roată vecinilor decât să dea o mână de ajutor. Și-au dat seama în sfârșit că costurile unor astfel de acțiuni sunt prea ridicate, deci trebuie să le depășească, iar provocările cele mai mari sunt, după mine, Uh, faptul că acum vine vremea abundenței în această regiune. Uh, uh, hidrocarburile și petrolul și asta va schimba economia regiunii. Trebuie să privim către viitor și toți cei implicați la nivel economic și dezvoltare trebuie să țină cont de această evoluție și, acum, și apoi religia. Cornul Africii aduce la oaltă toate, difer- toate diferențele de religie, de etnie, tribale, rasiale, toate se regăsesc acolo, una lângă alta. Și cred că trebuie să se înțeleagă mai bine care, ce se întâmplă într-adevăr cu islamul în Africa de, în Africa de Est și în, hornul, și în cornul Africii, fiindcă generalizări prea simpliste nu funcționează. Însă islamul uh, mai uh, tradițional s-a radicalizat, care a fost o tradiție de-a lungul secolilor în uh, această regiune. Dar, dar și celelalte comunități religioase reacționează. Deci aici încep să se îmbine politica și uh, caracterul de sectă putem să vedem uh, ce putem face pentru a împiedica izbucnirea unui conflict aici. Trebuie să ținem cont de acest lucru, fiindcă există potențial de conflict. Sper ca temerile mele să nu se adeverească și sper ca până la urmă înțelepciunea și calmul să câștige teren până la urmă în uh, lunile și în anii ce urmează. Și aș dori să mă opresc aici. Cred că am uh, prezentat, uh, am făcut o prezentare suficientă pentru a da naștere unor întrebări sau observații. Alex, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare uh, exhaustivă geografic și foarte interesantă din punct de vedere politic. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea deschisă pe care ne-ați făcut-o. S-au înscris mai mulți uh, colegi la cuvânt, poate vom reuși să intrăm în mai multe amănunte pe marginea unor aspecte. S-a spus pe bună dreptate, s-a vorbit despre bună, pe bună dreptate despre uh, rolul vecinilor în ceea ce privește Somalia, de pildă, și faptul că rolul vecinilor este crucial, iar percepția lor uh, Uh, de țară, Somalia, care să nu exporte instabilitate, este extrem de importantă în ceea ce privește stabilizarea situației din regiune. În afară de vecinii direcți, uh, chiar dacă uh, Kenya, Etiopia sunt adesea pe o direcție de ingerință decât de stabilizare, deci în afară de acești vecini direcți, Există sentimentul că în sânul comunității internaționale toată lumea, toți actorii merg în aceeași direcție eh, în ceea ce privește stabilizarea Somaliei sau eh, există adesea suspiciuni sau există suspiciuni în ceea ce privește țări în afară de Eritrea, despre care se știe foarte bine cum stau lucrurile ar avea un oarecare interes în ceea ce privește menținerea instabilității în Somalia, Somalia sau cel puțin să nu dea o mână de ajutor pentru întoarcerea la normalitate pe care o dorește toată lumea. Acum, în al doilea rând, în ceea ce privește misiunile europene desfășurate în Cornul Africii, articularea acestora la ora actuală este satisfăcătoare? Și dacă nu, ă, ce ar mai fi de îmbunătățit? Sunt de părere că acoperim ă, cât mai bine cu putință nevoile din, acest, din această regiune? E vorba de rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană sau mai putem uh, întări temeliile acestei construcții? Domnul Galler și uh, Ana Gomez au cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult uh, invitatului nostru pentru expunerea făcută, precum și pentru prezența regulată de inf- și informările regulate pe care le faceți aici la Parlamentul European. Am câteva întrebări în ceea ce privește Somalia. În primul rând, care este atmosfera generală la fața locului în Somalia. Populația începe să capete încredere încet, încet uh, în uh, normalizare, în această nouă, nouă Somalie care va fi sprijinită de comunitatea internațională uh, în momentul în care soldații avansează și preiau controlul asupra unui oraș sau unei regiuni, se împrăștie zvonul uh, acesta că și se vorbește despre reconstrucție, despre construirea de, de școli, de oferirea de îngrijiri medicale și oamenii ia, așteaptă aceste evoluții pozitive putem spune că zvonul, zvonurile preced soldații, trupele în aceste evenimente pentru Uh, poate, poate oamenii sunt mai prudenți, fiindcă și închipuie că Al-Shabaab se va întoarce și nu vor să, să, să aibă relații prea strânse cu, administra- cu autoritățile, administrația sau Uh, cu misiunea de la fața locului. Se poate spune așa ceva? Apoi, unde sunt, unde sunt Al-Shabaab? Nu au uh, dispărut uh, în eter? Unde sunt? Încotro se îndreaptă? Mai au în continuare acces la ajutor din partea cuiva? Și apoi, în ceea ce privește finanțarea prin AMISOM, uh, Facilitatea de Pace pentru Africa. Care sunt perspectivele financiare? Continuăm la același nivel sau, sau uh, va crește finanțarea, va scădea finanțarea? Mm, țările contribuabile din Africa își mențin mesajul uh, de sprijin și oferă în continuare trupe, soldați pentru acest, aceste misiuni. Ana Gomez. Mulțumesc, uh, salut și eu pe urez bun venit domnului Rondos și mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă. Câteva întrebări. În primul rând, Amisom, așa cum a întrebat și Michael, sper și eu că lucrurile să progreseze ne-a bucurat, uh, am impresionat președintele Somalii. Uh, am, i-am spus un lucru de pildă, am vorbit despre această uh, femeie care a fost violată, care a fost eliberată, dar jurnalistul este încă închisoare. Întrebarea este dacă Somalia se îndreaptă într-adevăr către către înființarea unor instituții de stat corecte trebuie să fie uh, așezate pe temelii solide, trebuie să ne asigurăm că există bună guvernanță care să respecte drepturile omului. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este următoarea. Cum uh, cum puteți articula numai cu ECO, ci și cu uh, brațul umanitar pentru ramura umanitară pentru a, uh, pentru a vă asigura că sprijinul acordat va fi în sprijinul uh, asigurării bunei guvernanței. Și ce rol joacă Uniunea uh, Africană, în afară de Amisom? Uniunea Africană joacă un rol în ceea ce privește Uh, relațiile cu guvernul somalez și uh, împinge lucrurile în direcția cea bună. A doua întrebare, cu privire la Eritrea. Ați, uh, ați spus ce putem face și cum putem să interacționăm cu acest regim izolat, regim cum este cel din Eritrea. Eu cred că avem un instrument pe care nu-l folosim niciodată. și anormal acest lucru, fiindcă este vorba de respectarea dreptului internațional, de soluționarea uh, pașnică a conflictelor. Este vorba de uh, arbitraj a conflictului frontalier dintre Etiopia și Eritrea. S-a păstrat tăcerea chiar dacă nu s-a um, acceptat, că, că, chiar dacă Etiopia nu a a acceptat rezultatul arbitrajului internațional și pentru a uh, nu. Și ca să nu îl Să nu îndepărtăm puterea din Etiopia, care, într-adevăr, era o figură de proporții, nu am făcut nimic. și nu am cerut să se respecte decizia care s-a luat în legătură cu uh, arbitrajul graniței. Și până la urmă, Etiopia a fost cea care nu a respectat acordul. Sunt, singură, sunt sigură că ar fi o pârghie pentru Uniunea Europeană un astfel de instrument și glasul nostru s-ar face auzit. Uh, fiindcă acum poate nu mai are nicio importanță pentru regimul de acolo, din Eritrea egală măsură, cred că ar fi în, și în interesul Etiopiei acest lucru. Ar fi interesul său să obțină uh, acces la mare. Uh, ceea ce ar trebui să se facă prin uh, uh, urmașul său, prin copilul său, uh, Eritrea. Eu sunt una dintre persoanele care uh, s-a așteptat ca regimul din Eritrea să, să cadă ca urmare a mișcărilor, de, cum ar fi mișcarea soldaților, care este un, uh, un regim, uh, asa, unul dintre regimurile cele mai asasine din regiune. Dar uh, ce a spus dumneavoastră despre Eritrea, des, e vorba despre legăturile musulmanilor cu uh, Yemenul de pe partea cealaltă a mării. Este un subiect de actualitate în Eritrea, da, dar și în Etiopia, unde în ultimii ani și, și asta este o Și asta uh, o am penalizat înainte de a muri. E vorba de o... Și în 2005, când am fost în Etiopia, toată lumea m-a asigurat că relațiile între creștini și musulmani erau foarte bune într-o țară în care, în care proporția era egală între musulmani și creștini. Dar situația s-a înrăutățit. Comunitatea musulmană a ieșit în străzi în Etiopia din cauza amestecului autorităților statale în comunitatea musulmană. Iar aceste lucruri vor avea consecințe. Consecințe ca acelea despre care ați vorbit dumneavoastră în ceea ce privește Eritrea. Și bineînțeles, noi închidem ochii, nu mai spunem asta, că noi închidem în continuare ochii la fapt, faptele reprobabile ale regimului din Etiopia uh, față de populația etiopiană. Sute de jurnaliști sunt uh, aruncați în închisoare, sunt uh, deținuți politici, uh, doi, noi am reușit să, să eliberăm doi jurnaliști suedezi. Dar cum rămâne cu jurnaliști etiopieni? Un jurnalist uh, laureat al premiului Nobel este, al, uh, mă scuzați, al premiului Pulitzer este în închisoare. Și apoi în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la Nil, aici uh, am o legătură cu Sudanul și vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre ce se întâmplă în nordul Sudanului și cu regimul uh, Bashir, uh, președinte, care a fost uh, condamnat de Tribunalul Internațional și avem barajul din barajul de pe râul Nil care a fost construit de chinezi. Care e rolul chinezilor în regiune? Știm care, foarte bine care este modelul Chinei. Știm ce face China, caută petrol și resurse naturale în detrimentul altor piețe vorbitoarea este rugată să fie mai succintă. Dacă vrei, Ana, îmi pare rău, dacă vrem să mai avem și răspunsuri, uh, trebuie să ne grăbim. Reinhard. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului Rondos pentru această prezentare extrem de interesantă. Aș dori să-i adresez câteva întrebări. preiau aici um, cele spuse de antevorbitoarea mea. Misiunea maritimă Atalanta. Aici sunt implicați mai mulți actori internaționali la nivelul regiunii. Ce rol joacă acești actori în momentul în care vine vorba de combaterea pirateriei în regiune? A doua întrebare, dacă îmi permiteți. În Parlamentul European, unii cer uh, independența Somaliland. Uh, cer cu vehemență acest lucru. Majoritatea este de acord că dacă că acest lucru ar avea un rol destabilizator în regiune. Întrebarea este dacă dumneavoastră credeți că la ora actuală uh, Așa ceva ar avea efecte negative în regiune? Sau credeți că deja există manifestări clare în, spre independența Somaliland? Apoi, în al treilea rând, americanii au uh, desfășurat și ei trupe în Somalia. Uh, aș vrea să știu dacă așa este și, uh, și ce resurse au ei în lupta uh, antitero în Somalia și dacă a cooperat uh, Uniunea Europeană cu SUA în acest sens. Apoi, în ceea ce este mandatul Atalanta, ne, ne dăm seama că protecția resurselor de pescuit uh, împotriva pescuitului ilegal este foarte important. Ce a făcut uh, Atalanta în acest sens? Fiindcă nu are totuși resursele la dispoziție pentru a-și asuma acest rol uh, se pot schimba lucrurile pe viitor și dacă da, cum? În ce măsură acum aș dori să vă întreb uh, elimin, uh, se va pune capăt uh, aruncării de deșeuri toxice în această zonă. Vreau să vă întreb dumneavoastră dacă aveți, dacă există suficiente resurse uh, uh, umane și capacități suficiente la nivelul uh, instituțiilor europene pentru a soluționa aceste probleme sau aveți nevoie de resurse suplimentare pentru a vă desfășura activitatea? Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Uh, Alex, cred că o să depășim puțin timpul prevăzut. Răzau cuvântul. Mulțumesc! Well, uh, thank you all. Um... Mulțumesc tuturor! Arno, uh, întrebarea ta cred că se referă la ce părerea mea despre, despre golf. Dacă am, uh, înțeles, dacă am înțeles eu bine care era miezul întrebării, printre altele, da. Uh, cornul Africii, cel puțin Somalia și Djibouti, faci parte din zona uh, Golfului, uh, și ca și în Africa subsahariană, este vorba despre o realitate istorică și culturală. Acolo au fost activitățile comerciale, acolo este miezul re, re, uh, religios și, uh, și acolo se face adevăratul comerț uh, la nivel, uh, neo, la nivel uh, neoficial. Uh, legal sau ilegal. Se face și comerț uh, cu ființe umane, arme, droguri uh, și așa mai departe. Deci, este în interesul tuturor să ne asigurăm că această zonă, când mă gândesc eu la cornul Africii, zi de zi mă gândesc și la zona golfului. Fiindcă n-ar fi uh, înțelept să facem, să planificăm ceva la nivel economic și politic fără să ținem cont de această zonă. Bun, acum cred că am ajuns în etapa în care trebuie să aibă loc niște discuții foarte serioase cu aceste țări. Fiindcă își pot aduce o contribuție bogată și au interese uh, puternice în stabilizarea regiunii, interese comerciale, dar și interese de ordin de, de, ordin de securitate. Dar în același timp, dacă uh, vom coopera cu aceste țări, atunci să înțelegem că nu le cerem să fie ca noi, dar dacă au instituții financiare, bănci de investiții care, uh, care operează conform standardelor uh, internaționale, sperăm ca contribuția lor la pentru Somalia să se bucure de transparență și sperăm că ceea ce cerem tuturor uh, statelor membre și Uniunii Europene până la urmă. Deci există un oarecare decalaj între noi și unele dintre aceste țări. Iar aici se pune o, o problemă foarte importantă pentru noi. În ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și eficiența acestei asistențe pentru dezvoltare, uh, Trebuie să ne asigurăm că ajutorul pe care îl oferim nu este subminat mai apoi prin alte acțiuni. Iar acesta este, aceasta este discuția privind dezvoltarea. Noi îi punem unele standarde, acestea sunt subminate mai apoi de alții. Asta pe de o parte, dar pe de altă parte există un, și un element strategic pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea, fiindcă pentru noi ar fi foarte periculos și nu numai pentru noi, pentru toată lumea, pentru uh, populația din regiune, ar fi foarte periculos ca această regiune să devină o nouă platformă de concurență, uh, de, răz, de uh, luptă pentru influență de ordin religios și nu numai, asta e clar pentru islam că este o scenă de luptă pentru influență și Ana, înțeleg ce spui tu despre Etiopia, dar uh, uh dar problema este mult mai mare. Ehm, iar ehm, partea sua- iar ehm, în Swahili situația este diferită decât situația pe care o cunoșteam eu când eh, eram tânăr. Eh, peisajul moscheelor este altfel și eh, Acum ajungem la problema Sudanului. Acolo, acolo, elita musulmană a regiunii Uh, care ajunge până în Africa de, de uh, Africa Occidentală uh, cu a, foarte bine educate, deci nu acum de ani de zile. Trebuie să înțelegem foarte bine că dacă dorim să ajungem la o analiză foarte clară a situației. În ceea ce privește golful, vreau să vă spun că este important. Bine, eu nu cred că e bine să nu e vorba de politețe sau lipsă de politețe, dar trebuie să să spunem lucrurilor pe nume, să înțelegem care sunt interesele în momentul în care discutăm cu partenerii noștri și pentru țările din, din zona Golfului trebuie să spunem uh, lucrurile, să prezentăm lucrurile sincer, fiindcă până la urmă dacă aceste țări vor încerca să uh, joace influența în Somalia, vă asigur că uh, vecinii direcți vor reacționa la un moment dat și asta nu-și dorește nimeni. Acum, uh, o altă țară care a jucat un uh, rol uh, foarte vizibil este Turcia, care a pătruns în ultimul an, an și jumătate și a întreprins acțiuni foarte vizibile. Ce cerem Turciei, Turcia a avut o influență mare, dar nu atât de mare ca cea a Uniunii Europene. Ce cerem noi Turciei este să respecte Uh, comportamentul normal în, aceste, în această situație, să se așeze la masa negocierilor, masa discuțiilor și să vedem, să facem schimb de idei și să vedem care idei funcționează. Asta facem noi toți. Altfel, această uh, activitate de independent, să zicem, uh, de lucrător pe cont propriu, poate deveni o problemă în astfel de situații. Acum, în ceea ce privește misiunile, misiunile Uniunii Europene, dacă analizăm situația din punct de vedere istoric, iar aici uh, vreau să vă spun că mă, mă ocup de această regiune numai de 15 luni, dar și bineînțeles multe misiuni au, au început înainte să preiau eu uh, postul. Fiecare misiune venea ca răspuns la o nevoie specifică. Amisom, Atalanta, uh, EUTM, apoi capacitatea maritimă, care acum este Nestor, Și asta se întâmplă peste tot. Uh, și toți cei care vă ocupați de chestiuni legate de securitate cunoașteți acest model. Întrebarea este în ce etapă putem să îmbinăm rezultat, adică uh, oferirea acestor servicii cu nevoile existente și Uh, asta la nivel geografic. Somalia în ultimul an, în ultimele 9 luni, să zicem, 10 luni, a devenit mult mai accesibilă. Deci, există un anumit raționament. Dacă dorim să combatem pirateria, e normal să, să acționăm cât mai mult cu putință în Somalia. Deci, și aici este vorba despre o discuție uh, continuă în rândul serviciilor despre modul în care se pot sincroniza acțiunile și aceste activități și cred că trebuie să se facă evaluări uh, clare a securității personalului, fiindcă este vorba despre uh, protejarea uh, personalului și este și unii spun pe bună dreptate că nu vrem ca oamenii noștri să fie puși într-o situație de risc, dar dacă nu facem noi nimic, până la urmă cineva trebuie să întreprinde aceste acțiuni și cred că și există motive pentru care noi trebuie să facem acest lucru. Eu cel mai mult îndrăzneală, fiindcă Fiindcă îndrăzneala are efecte politice extrem de interesante. Este ca atunci când călărești. Dacă ți-e frică de cal, calul simte și te aruncă din șa. Și asta face și Somalia. În momentul în care le, le arăți că știi ce faci și știi unde vrei să te duci, atunci uh, calul respectă și te duce acolo. Și noi avem nevoie de asta. Îmi dau seama că uh, aici este o, o zonă foarte delicată, fiindcă ce propun eu este să ne luăm uh, ris- să, să ne asumăm riscuri și... Bun, uh, dar uh, imboldul politic este de așa natură încât cred că putem uh, să obținem rezultate foarte importante și somalezii uh, um, um, primesc cu brațele deschise uh, aceste lucruri trebuie să ne dăm seama că dacă, cu, cât, cu cât lipsa de, de acțiune va crea un gol uriaș și acest gol va fi umplut de, de alții care nu au aceleași priorități ca noi. Și aici vine vorba de ce ai spus tu, Michael. Este vorba despre încredere, reconstrucție, stabilizare. Uh, să lăsăm zvonurile. Uh, zvonurile poate... Bine, am înțeles ce spui tu, am înțeles ce spui tu, dar ascultă-mă și pe mine, te rog. Zvonurile pot fi folositoare dar după zvon trebuie să vină și faptele, trebuie să vină și acțiunile. Și asta spuneam mai devreme. Acum vor, se vorbește mult despre stabilizare. Stabilizarea este un concept foarte interesant. Ce înseamnă? Ceva devine stabil, se încetează conflictul, se preia anumită zonă și aceasta se devine stabilă. Dar stabilizarea este și un cuvânt murdar pentru unii, am descoperit eu. Uh, fiindcă unii spun că stabilizarea este un fel de colaborare cu forțele militare. Deci, uh, a intra aici dimensiunea umanitară și așa mai departe. Dar eu nu vreau să intru în această dezbatere, fiindcă, și fiindcă este o, vorba despre un lucru foarte simplu. Uh, Al-Shabaab pierde control, scăpăm un oraș de control al Shabaab. Are nevoie de școală, are nevoie de spital, are nevoie de apă curată și așa mai departe. Uh, 200.000 uh, de euro și am rezolvat problemele. Nu există uh, agenți de livrare a acestor servicii la ora actuală și aici trebuie să înregistrăm progres și să fac eforturi active pentru a rezolva acest lucru. Dar cred că avem această posibilitate acum. Dacă profităm de această posibilitate și înregistrăm progres, atunci foarte bine. Și îmi dau seama de un lucru. Uh, eu uh, respect îngrijorările comunității umanitare în legătură cu aceste activități, dar cineva trebuie să facă asta. Iar în uh, primele luni, primele săptămâni, armata, uh, ocupat, armata de ocupare face acest lucru. Și, dar trebuie să se fac, să se întreprindă aceste acțiuni, în, să se meargă pe acest val și atunci, dacă se profită de uh, acest avânt, se implică și la actori. Dar noi nu suntem încă în etapa asta și trebuie să facem eforturi pentru a prinde din urmă evenimentele. Acum, ceea ce ăștia al Shabab, unde se află, unde sunt, nu, nu știm, sunt peste toți, nu sunt nicăieri. Uh... as they see an Se retrag, uh, avansează în funcție de mișcările forțelor uh, armate somaleze s-au uh, risipit uh, la țară. Există mulți al care acum au schimbat tabăra și se alătură Amisom. Există programe speciale pentru cei care defectează, pentru cei care dezertează, dar nucleul dur rămâne nucleul dur. Știu că guvernul dorește să în convingă cât mai mulți luptători al Shabab să li se alăture pe acest drum către normalitate și s-ar putea să aibă și șanse de, de reconversie acestor luptători. Ei vor fi până la urmă convertiți. Mai sunt câteva sute de luptători uh, din nucleul dur, însă din uh, miile și zecile de mii nu mai, uh, nu au mai rămas decât puțini, iar aceștia vor fi până la urmă convertiți. Probabil că o parte dintre ei, dacă vor vedea că nu au succes în Somalia, vor încerca să se deplaseze către alte regiuni. Însă cei care rămân aici vor fi uh, practic sub, sufocați uh, și asta a început odată cu căderea uh, orașului Chismaia. Da, pacea va dura atâta timp cât noi vom putea să furnizăm fonduri și să contribuim la decizia politică, dar a abandona această cursă acum, când uh, asistăm la o uh, o victorie graduală, când este foarte greu, ar însemna să pierdem o regiune foarte interesantă, de care avem nevoie și pentru care avem nevoie de stabilitate. Deci trebuie să continuăm atâta timp cât continuă și Amisom. Dar Amisom o să își diminueze prezența pe măsură ce se dezvoltă forțele de securitate somaleze. Ca parte a activității din Somalia, există programe destinate statului de drept, ale căror finanțare este asigurată în proporție majoritară de către Uniunea Europeană și multe dintre, dintre aceste programe încep să se deruleze și în afara capitalei Mogadishu. Încercăm să facem o formare pentru judecători, o reformare, de fapt, a celor care au activat în uh, perioada regimului uh, autoritar. În legătură cu Eritrea, dar nu, înainte să trec la Eritrea, rămân la Somalia. Somaliland, m-ați întrebat în legătură cu acest, această regiune. Iată că după 20 de ani suntem pe punctul de a reintegra o țară care s-a dezintegrat. Cred că o încercare acum de a legaliza, de a legitimiza independența acestui teritoriu ar transmite un mesaj complet eronat. Și știu că Somaliile nici nu își dorește în momentul de față cu atâta ardoare proclamarea independenței. Există discuții foarte mm, mature, dacă doriți, uh, care se desfășoară acum. Problema e foarte complicată și după părerea mea personală, chestiunea asta trebuie pusă deoparte o vreme și trebuie să-i lăsăm pe somalezi să o rezolve singuri, să vadă singuri care este cea mai bună cale. Eu le urez succes și mă bucur că s-au apucat de lucruri uh, deschizând aceste uh, dezbateri, pentru că e vorba de relația dintre ei, până la urmă, o relație foarte importantă. Operațiunea Atalanta. Trebuie să vă spun că, dacă am înțeles bine întrebarea, în ceea ce privește programul antipiraterie, se bucură de um, participare și acord din partea tuturor. Acest program continuă, dar ajungem într-o etapă foarte interesantă și anume aceea în care trebuie să ne gândim dincolo de combaterea pirateriei, care devine o activitate uh, implicită nu e vorba doar de drepturile de pescuit în zonă, ci e vorba de faptul că toată zona de vest a Oceanului Indian, sub India, Pakistan, până jos în Madagascar, este o zonă încă lipsită de supraveghere și control. Ehm, e o zonă în care orice se poate întâmpla pe mare. Nu mă refer numai la piraterie, ci și la trafic de droguri. Foarte puțină lume vorbește despre aceste aspecte, dar ele sunt foarte disruptive la adresa vieții și politicii din Africa. Nu sunt la fel de vizibile aceste fenomene precum pirateria, dar există nevoia de a ne gândi și la această uh, regiune, și la aceste fenomene. Să zicem, ok, am organizat Atalanta, dar uh, zona în care combatem pirateria nu înseamnă întreaga zonă economică exclusivă a Somaliei. Trebuie să mergem dincolo de acea limită uh, de 100 de mile marine și să vedem ce se întâmplă acolo. 50 de kilograme de heroină pot să facă pagube substanțiale nu doar unor uh, indivizi, ci și mediului politic. Deci, problema uh, rămâne implicită. În legătură cu dronele, eu le aud, să știți, uh, deasupra orașului Mogadishu, dar nu pot să vă confirm nimic, nu avem nicio confirmare oficială. Există în zonă programe antiterorism, programe de supraveghere probabil, dar noi ne concentrăm pe strategia mai amplă a reconstrucției sectorului de securitate pentru Somalia și uh, încercăm să oferim beneficii pe termen lung din punct de vedere politic. Acum, la problema Eritrei. Da, avem acolo o problemă și nu o avem o problemă reală. Nu e vorba de, un uh, singur, uh, de o singură sursă de apă în zonă. Sunt mai multe uh, râuri care curg acolo. Trebuie să găsim, desigur, o soluție. Însă eu nu pot vorbi pentru Eritrea. Există însă, cred, și acolo dorința de a se găsi o soluție. Și ei cred că sunt primii care să recunoască acest uh, lucru. Avem oarece influență până la un punct în legătură cu aspecte ca acesta, dar uh, până la urmă stând de vorbă cu părțile implicate, poate că se poate găsi calea de urmat. V-aș îndemna însă atunci când vă gândiți la Eritrea, să înțelegeți că aici nu este doar o singură problemă aceea a apei. Eu, problemele sunt de o natură foarte complexă și trebuie să le analizăm în complexitatea lor. Sudan. Acum, ce pot să vă spun despre Sudan? Aș vrea să vă corectez. Barajul din Etiopia nu este construit de chinezi. Chinezii n-au nicio implicare. Banii provin numai din, banii etiopi- din buzunarele etiopienilor. Chinezii n-au nicio legătură. Acum, Sudan. N-am fost acolo. Uh, avem un uh, reprezentant uh, acolo cu care colaborăm, o doamnă care este mult mai în măsură să vă vorbească despre Sudan decât mine. Eu nu pot decât să speculez și m-aș feri să fac asta aici. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că ai răspuns la toate întrebările și îți mulțumesc pentru asta. Eh, sper să ne vedem în continuare la fel de regulat. Aș face o pauză de câteva minute. Cristof va prelua președinția ședinței până revin. One minute. Ladies and gentlemen, we will start in two minutes, just waiting. Doamnelor și domnilor, vom începe, uh, vom relua ședința în două minute. Ladies and gentlemen, let's... Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Am fost informat că toată lumea se grăbește, așa că haideți să terminăm cât putem de repede. Arms deci uh, ne concentrăm acum asupra poziției comune a Consiliului <clears throat> și a Parlamentului privind exportul de arme. E vorba de un uh, proiect de raport. Uh, astăzi a doua discutare a acestui proiect. Avem deja amendamente. Cred că sunt vreo 75 de amendamente. Sunt uh, raportor din umbră și eu și cred că mi-amintesc. Doamna Luzing, aveți cuvântul. 5 minute. <coughs>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 amendamentele în număr foarte mare, dar și într-un spirit foarte constructiv pe care mi le-au transmis. Uh, discutăm acest raport din nou care cere de fapt mai multă transparență și o mai bună punere în aplicare. Au fost uh, amendamente care au demonstrat că mulți dintre colegi Um, s-au gândit uh, aprofundat la problemele ridicate de exportul de arme și cred că împreună vom reuși să formulăm amendamentele de compromis. Am să fac câteva propuneri și astăzi. La 25 și 26, amendamentele 25 și 26, nu am nicio problemă, le pot accepta așa cum sunt pentru articolul 10. aș uh, avea tendința să sprijin uh, uh, amendamentele domnului Tero. Aici e vorba de un statement, o declarație pe care comisia noastră ar putea să o includă în proiect. E vorba de amendamentul 23. La 31 și 39, aceste amendamente mă simt nevoită să le resping pentru că modifică conținutul uh, raportului. Iar la 40, cred că acest amendament e incompatibil cu raportul și de aceea nu știu dacă e așa o idee bună să-l uh, accept. La Amendamentele până la 52, următoarele până la 52, sunt constructive și pot fi preluate. Amendamentul 57 ar ar uh, reduce dramatic uh, uh, referințele la Libia și nu cred că se va bucura de sprijin în celelalte grupuri politice, dar îl voi prelua totuși și vom vedea. Doamna Nicolae și doamna Kronberg au depus amendamente care vorbesc despre situația actuală a drepturilor omului în regiune. Acest lucru afectează exportul de arme în uh, regiune și aș vrea să preiau aceste amendamente în legătură cu amendamentele legate de societatea civilă. M-am gândit la ele. Amendamentul 65 va fi probabil un amendament oral pentru că cele mai recente cifre s-au modificat în urma unor studii recente și acum s-a modificat ordinea celor mai mari exportatori de arme din uh, lume. Cred că, deci, putem găsi compromisul și la următoarele amendamente și același lucru este valabil pentru amendamentele 66 la 72. La aliniatul 3 acum, amendamentul 69 al domnului Copar poate fi acceptat așa cum este el redactat de doamna Copăr și chiar pune degetul pe uh, rană și aduce clarificări. Deci uh, vom, vom ajunge la un acord în legătură cu el. La amendamentul 4 81 și 82 vor uh, reprezenta amendamente de compromis. 84 și 85 în ultima săptămână în care am uh, pregătit raportul, am analizat rapoarte ale mai multor instituții și organizații și am aflat că exportatorii de arme au probleme din cauza lipsei de transparență, din cauza lipsei de informații în legătură cu cui îi se adresează exporturile de arme. De fapt, nu avem nevoie de aceste studii. S-au făcut foarte multe analize și nu trebuie decât să le căutăm pentru a afla diversele puncte de vedere. Îmi cer scuze că unele din celelalte amendamente nu au uh, acceptat mecanismul de sancțiuni, dar cred că pe baza unora dintre acestea putem ajunge la un compromis. În legătură cu aliniatul 10, cred că putem ajunge la un compromis pe baza amendamentelor 114 și 116. Aliniatul 14 acum, uh, informații suplimentare. Cred că de la 124 la 127 pot forma baza unui amendament de compromis. Nu cred că suntem, uh, că avem vreo dispută în legătură cu următoarele câteva puncte, însă m-aș mai referi la indicatorii utilizați Aici poate că ar uh, putea fi vorba și de o chestiune lingvistică, o probleme de traducere. În legătură cu următoarele puncte, suntem chiar de acord și sunt foarte mulțumită să constat acest uh, lucru. În următoarele zile voi aduce amendamentele de compromis care sper să treacă cu succes. Mulțumesc. Mul- mulțumim. Îmi face plăcere acum să îmi dau singur cuvântul, pentru că sunt raportor din partea PPE, raportor din umbră, și am să vorbesc poloneză. Am vorbit la întâlnirea pregătitoare de data trecută despre acest uh, proiect de raport. N-am putut să intrăm foarte mult în detalii pentru că am primit uh, traducerea noastră doar azi dimineață la ora 9 și jumătate. Deci n-am avut timp să studiem aceste amendamente foarte bine. înainte de a începe întâlnirea comisiei noastre de azi. Dar vreau să spun că încă de la întâlnirea pregătitoare uh, am, observat că putem ajunge ușor la un compromis În două cuvinte, în general, credem că, credem în cadrul grupului că că nu ar fi corectă o legiferare în acest domeniu pentru că am putea să ne asumăm un risc uh, în cazul acesta. Ar fi de evitat, iar amendamentele noastre încearcă să evite o concurență între producătorii de armament și trebuie să ținem cont și de anumite considerente ce țin de locurile de muncă și de situația economică actuală. Amendamentele noastre sunt venite să aducă un pic uh, de lumină și să găsească un echilibru. E vorba de grupul nostru politic, evident, și, de exemplu, amendamentul 27 ni se pare cum să vă spun, un pic uh, naiv într-o anumită măsură. Știu că nu, adică eu cred că nu a venit încă momentul să prezentăm astfel de măsuri. Suntem uh, întotdeauna gata să găsim compromisuri uh, în, uh, împreună cu celelalte grupuri politice. Bun. Doamna Iatemachi, aveți cuvântul. Kiitoksia. Käytän suomen kieltä. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă exprim în limba finlandeză. Și întâi de toate, doresc să vă spun că în Finlanda acesta a fost un subiect de discuție și discuțiile vor continua, deoarece ONG-urile au emis un raport deosebit de critic. Se pare că regulile de export uh, al armamentului a fost interpretat uh, diferit în funcție de statele membre. Pe scurt, aș spune că nu avem o monitorizare a exportului de armament așa cum ar trebui. Ca atare, Uniunea Europeană ar trebui să găsească o modalitate de funcționare mai bună. Și cum a spus domnul președinte, nu am putut să parcurs, să parcurg toate amendamentele, întrucât traducerile au fost disponibile de puțin timp Aș dori totuși să mă refer la câteva aspecte care țin de exportul de arme. Nu e vorba în niciun fel de negocierile uh, la, nivel de, mm, la nivelul ONU. Mențin poziția asupra acestui raport pe care uh, l-am coordonat vara trecută. Unele dintre amendamentele pe care le-am introdus încearcă să obțină un echilibru mai adecvat și am aflat care este poziția doamnei Lözing. Cred că multe din elementele pe care dumneai le subliniază sunt importante, dar mai cred și că interpretările mm, care se dau textului mm, nu sunt pe placul meu. Bună oară, la uh, alineatul 27, cred că ar trebui să avem un plan potrivit căruia producția de arme să intre sub incidența sectorului civil. Sigur, sunt conștientă că există o industrie de armament în Europa, dar trebuie să ne asigurăm că ne menținem capacitățile. Dacă e să privim uh, situația economică în ansamblul ei, ne dăm seama că uh, piața de armament uh, reprezintă uh, o cotă de piață mai redusă, în special pentru că trăim vremuri de pace și nu avem nevoie de a produce armament. Însă, atunci când cota de piață scade, e clar că ne orientăm către import. La nivel de export, trebuie să ne asigurăm că regulile în vigoare sunt respectate. Chiar dacă poziția comună nu este în sine un regulament, totuși are un impact asupra uh, domeniului uh, juridic, pentru că mm, respectivele reguli trebuie respectate. Sunt uh, de acord cu colegii mei în a spune că trebuie să actualizăm această poziție comună, incluzând informații asupra situației actuale în statele membre și avem nevoie de un organism independent care poate fi din UE sau din exteriorul UE, în orice caz, e limpede că e nevoie de transparență. În ce privește uh, politica externă de securitate, trebuie să fie în conflict cu uh, comerțul de arme. Cred că urmărim cu toții convergența. Iar miniștrii de externe al ai UE discut situația din Siria și exportul de arme. E un subiect aflat pe masa discuției chiar în această săptămână. În altul reprezentant este desigur reprezentant pentru politica externă a UE și încearcă să se asigure de coerența atitudinii noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În numele ECR, domnul Coval. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie będę prezentował wszystkich poprawek. Mulțumesc, domnule președinte. Am introdus amendamentele mele în scris și îi mulțumesc, doamnei raportor, de a fi ținut seama de ele. Am senzația că dacă vorbim de reciprocitate, am putea obține un raport bun, pentru că limpede subiectul e unul delicat, sensibil. Și ca atare trebuie să ținem seama de toate argumentele și să încercăm să găsim un compromis. Există divergențe de ordin ideologic, Și vă dau exemplul amendamentului 169. Dăm senzația că Parlamentul European invită Uniunea Europeană să abandoneze producția de arme ca obiectiv final. Sigur că ne dorim pacea și că aceasta va domni uh, în lume și nu va fi nevoie de arme, dar e limpede că e o poziție politică ce nu poate fi acceptată de toți. Argumentele din acest raport nu pot fi pur ideologice, ci trebuie ținut seama de toate aspectele citate de domnul președinte mai înainte. Dau și un al doilea exemplu. nu există un sistem de control al exportului de arme. Însă, acest argument trebuie nuanțat, pentru că totuși o anumită formă de control există prin intermediul regulamentelor um, și legislației comunitare în general. E bine, de asemenea, să reamintim și regulile de drept internațional. și nu trebuie neapărat uh, căutate uh, soluții în multe țări, consideră că anumite legături sunt prea limitate. Și trebuie de asemenea ținut seama de poziția oficială a ONU. În acest sens mi-am prezentat amendamentele susținut de anumiți colegi și Dată fiind situația delicată, aș face apel la doamna raportor să încerce să găsească un compromis cât de larg, așa se evite orice formă de ideolo- ideologie inutilă în acest raport. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi de asemenea în limba finlandeză. Am reușit să parcurg unele amendamente și încerc să percep structura din spatele acestora. Eu mi-aș dori să reușim o negociere și o colaborare bună, așa încât să obținem niște compromisuri bune. Nu voi uh, parcurge acum individual fiecare amendament, dar aș dori să reamintesc câteva principii pe care le-am identificat și, de asemenea, câteva principii cu care am contribuit prin uh, amendamentele mele. Problema esențială este responsabilitatea și transparența. Avem nevoie de o monitorizare independentă și coerentă. Cred că cu toții suntem de acord în acest punct. Trebuie să vedem și tot ceea ce ține de lanțul de furnizori. Nu ne dorim să scăpăm de industria de armament, ci încercăm cât de cât să controlăm exportul de arme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Există alte înscrieri la cuvânt? Nu? Vă mulțumesc atunci. Doamnă Lăzing, doriți să trageți o concluzie? Da, mulțumesc. Cred că nu merită să discutăm despre amendamentele individuale, rând pe rând, e limpede. Doresc totuși să spun că unii colegi în discuțiile anterioare au exprimat dorința de a schimba abordarea din raport, însă nu cred că acest lucru e necesar. Cred că avem o listă limpede de criterii. E limpede că mm, apar uh, interese opuse și trebuie să facem tot ce putem pentru a coopera în găsirea compromisurilor. Unii colegi poate că au decis pentru sau împotriva anumitor uh, amendamente. Sigur că eu uh, am să fac unele recomandări ce pot să vi se pară radicale și e limpede că nu am putut să preiau anumite uh, idei uh, Uh, din amendamente, în special cele care aveau un unghi de atac uh, moral și aș vrea să înțelegem că direcția politică pe care am adoptat-o era una aceea către convergență. Și am spus că dorim să avem un cadru pentru exportul de arme. Mulțumesc foarte mult. O observație, spune domnul președinte. Așa cum vedeți, raportorii din umbră care s-au exprimat astăzi au fost din Finlanda și Polonia, dar nu înseamnă că Polonia și Finlanda sunt cei mai mari exportatori de arme. Intervenție fără microfon. Ca punct de informare, acesta a fost cea de-a doua rundă de dezbatere. În afet, pe 23 aprilie vom adopta uh, raportul, iar în plenară raportul va merge în luna iunie, ceea ce va acorda timp pentru discuții și pregătirea amendamentelor de compromis. Acum trecem la discutarea celui de-al doilea raport, aflat astăzi pe ordinea de zi, raportul doamnei Gianacu asupra structurilor militare ale UE, situația actuală și perspective. Îi dau de îndată cuvântul doamnei raportor. Sopoli. Σήμερα έχουμε το τελικό κείμενο της έκθεσης. Mulțumesc. Avem aici textul final al raportului și vreau în primul rând să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul uh, prețios în elaborarea acestui raport și uh, pentru contribuțiile sale uh, într-un exercițiu cu eforturi puternice. Vreau să vă spun în primul rând că m-am înțeles cu un reprezentat, reprezentant al statului major din Albania și cu un uh, membru al SAE și cu alți reprezentanți ai uh, altor organisme. Nu se poate nega abordarea generală a Uniunii Europene. Obiectivul uh, nu este de a sublinia unele um, direcții în defavoarea altora. Am mai spus acest lucru, trebuie să fie bine înțeles, fiindcă nu doresc să intrăm acum într-o dezbatere interminabilă. Trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană, în cadrul uh, dezvoltării de capacități militare, nu uh, poate să răspundă la ora actuală la nivelul ambițiilor sale uh, pe care le-a dobândit uh, în ultimii 10 ani. E limpede că criza economică a jucat un rol aici, uh, reducerile bugetare, bineînțeles, au influențat lucrurile și a înrăutățit situația. Iată de ce avem nevoie de o mai bună coordonare și de mai bună planificare. Ceea ce funcționează la nivel european ar, fi, uh, ar trebui să fie ieșirea, de, ieșirea noastră din criză ar trebui să reexaminăm uh, instrumentele de care are nevoie Uniunea Europeană pentru a-și respecta angajamentele și în această perioadă de, în, și în, în ceea ce privește gestionarea crizelor. Noi uh, dorim să beneficiem de o eficiență operațională sporită. Există unele observații de ordin generic uh, care se referă la uh, Uh, la aspecte concrete ale operațiunilor, de capacitatea de, la capacitatea de reacție, la structurile permanente la nivel național, de crearea și înființarea unor structuri și capacități pentru a putea uh, răspunde la problemele și vulnerabilitățile Uniunii Europene. Uh, este vorba despre dimensiunea europeană de formare, de relațiile între UE și NATO și despre Uh, aprofundarea politicii comune de apărare și securitate. În ceea ce privește, uh, avem nevoie și de un cadru comun de planificare pentru operațiunile militare la nivelul Uniunii Europene, iar um, astfel uh, Uh, în absența acestui cadru, Uniunea Europeană nu reușește să aibă o reacție rapidă și potrivită în situația de criză. Avem situația din cornul, Apri- din cornul Africii, de pildă, și aici s-a făcut un pas înainte către uh, crearea unei capacități a Uniunii Europene în ceea ce privește operațiunile, dar în ciuda acestui, a, acestei capacități create, caracterul său nu este permanent și nu este un punct central de uh, planificarea operațiunilor, a operațiunilor, iar uh, cadrul uh, acestei structuri este insuficient. Crearea unui, uh, unui unui cartier general pentru Uniunea Europeană ar putea să creeze o legătură între operațiunile militare și civile și pe termen lung ar scădea costurile, ar îmbunătăți controlul Consiliului și Parlamentului European, ceea ce, bineînțeles, nu trebuie uh, trecut cu vederea. Suntem departe de un cartier general strategic, ceea, dar acesta ar trebui realizat cât mai repede, cu putință. Știm cu toții foarte bine care este uh, rolul acestor uh, battle groups uh, de, re- de reacție rapidă în ceea ce privește co- cooperarea unei cooperări aprofundate, aprofundate. Se știe că până astăzi nu s-a folosit niciunul dintre aceste grupuri. Chiar dacă în unele cazuri ar fi fost soluția cea mai bună. Deci există niște probleme și la nivelul mecanismului decizionar și la nivelul finanțării operațiunilor. E clar că um, lucrurile nu funcționează cum trebuie la ora actuală. Trebuie să, să depășim acest impas și să consolidăm voința politică a statelor membre, înainte de toate. După mine avem două probleme. Odată finanțarea și, în al doilea rând, procesul decizionar în ceea ce privește activarea acestuia. Me, uh, mecanismul revizuit Atena nu ține cont suficient de specificitatea acestor uh, battle groups și trebuie să fie adaptat pentru a se îmbunătăți eficiența și pentru ca uh, în acest fel să se poată să se poate uh, împărți mai bine această povară. O mai bună finanțare a acestor battle groups ar fi o, acestor grupuri ar fi o, o idee foarte bună. Și aici nu este neapărat vorba de operațiune militare, ci de faza de pregătire și de întreținere a acestor grupuri. Iar toate acestea ar putea fi uh, gestionate, finanțate de bugetul Uniunii Europene. Fiindcă tratatul nu împiedică acest lucru nu interzice acest lucru. În ceea ce privește luarea de decizii, procesul decizional, avem nevoie de mai multă flexibilitate aici și avem nevoie de mai multă viteză. Trebuie să ne gândim la cum putem implica pe natul reprezentat în ceea ce privește aceste echipe de reacție rapidă și activarea lor, fiindcă fiindcă trebuie să, bineînțeles, să fie îndeplinite unele condiții prealabile. Iar în ceea ce privește crearea de capacități pentru uh, rezolvarea problemelor actuale, avem nevoie de o altă abordare. Uh, aici este vorba și despre uh, um, elicoptere, transport strategic și nu numai trebuie să ne bazăm pe criterii armonizate în activitatea noastră. Iar aici trebuie să ne dăm seama că pooling and sharing nu este neapărat o opțiune, ci este o necesitate și pentru a atinge acest obiectiv de pooling sharing trebuie să, să coopereze și Agenția Europeană de Apărare. Statele membre trebuie să, să aibă o planificare care să coincidă cu datele oferite de Agenția Europeană de Apărare. Avem uh, deja exemple foarte bune în acest sens, pe care ne putem baza și trebuie să ne folosim de ele. De pildă, punerea în comun a unor uh, capacități ar putea fi uh, folosită și în scopuri non-militare. Această opțiune ar trebui să fie avută în vedere. Dar, eh, din păcate, nu există destulă voință politică din partea statelor membre eh, în ceea ce privește abordarea, această abordare. Iată de ce, eh, doamna înalt reprezentant, trebuie să facă propuneri clare, propuneri noi și trebuie să garanteze în egală măsură securitatea aprovizionării forțelor armate. Și nu trebuie să fim prea dependenți de tehnologii din afara Uniunii Europene, care sunt și foarte scumpe. Mult mai scumpe. Iar aici se pune problema protejării industriei europene de apărare. Și aici, bineînțeles, dacă reușim să facem acest lucru, uh, vom îmbunătăți și eficiența. Există inițiative în acest sens la nivel european și la nivel național la nivel bilateral, în egală măsură. Iar aceste acțiuni trebuie coordonate sub egida unui plan comun. Obiectivul nostru trebuie să fie consolidarea interfuncționalității a acestor inițiative. Iar uh, acest lucru necesită uh, consolidarea relației noastre cu Comitetul Militar al Uniunii Europene și uh, trebuie să fie avut în vedere și concluziile Agenției Europene de Apărare. În egală măsură trebuie să consolidăm uh, exercițiile comune la nivel european. Colegiul European de Securitate și Apărare joacă și el un rol extrem de important. Este la fel de important ca programul Erasmus, dar acesta nu a fost suficient utilizat în ceea ce privește uh, relațiile între UE și NATO. Aș, aș vrea să subliniez faptul că ambițiile UE de a crea o, o politică de apărare comună respectă alianțele existente, mai ales în sânul NATO, ceea ce uh, nu înseamnă că nu trebuie să mergem mai departe uh, spre scopul nostru de a, asigura o, de a ne asigura autonomie strategică. Cred că dezvoltarea capacităților Uniunii Europene va, și, și NATO va avea de câștigat despre urma acestui lucru. Trebuie să existe o interfuncționalitate și trebuie să ne concentrăm pe sinergiile care s-ar putea crea. Iar acest lucru ne va ajuta și în ceea ce privește reducerile bugetare. Ultima parte a textului se referă la perspectivele viitoare, mai ales la cooperarea permanentă. trebuie să se uh, aprobe rezultatele Consiliului din luna octombrie. Cooperarea articulată poate părea mai dificită, e drept, dat fiind că există unele uh, divergențe la nivelul Consiliului, dar Parlamentul European trebuie să își dea seama că nimic nu împiedică să facă propuneri în această direcție. Uh, Uh, raportul prezintă și unele exemple ambițioase, dar realiste și care au ca obiectiv eficiența operațională și cooperarea sporită. Mă opresc aici, domnule președinte, și aș dori să știu ce părere au colegii mei cu privire la acest raport. Vă mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Avem câțiva raportori din umbră în sală. Domnule Pașcu, mai întâi. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Cred că în ciuda faptului că nu suntem prea mulți prezenți, importanța temei nu poate fi ignorată. Și mai cred că știți că ne aflăm în acel punct în care, dacă vom uh, continua cu această tendință de reducere a capacităților, mă tem că în curând ne vom afla la acel punct de imposibilă întoarcere. Uh, și asta în sens negativ. Prin urmare, e datoria noastră să semnalăm acest lucru și să încercăm să arătăm ce credem aici în Parlamentul European. Faptul că această tendință trebuie să uh, se oprească și să uh, schimbăm această tendință în limitele posibilului. Aceasta ar fi o primă observație. Mai mult decât atât. Europa pierde teren. Practic, oferim uh, altora aceste uh, uh, capacități pentru că nu investim în cercetare și dezvoltare și punem la dispoziția altora platforme tehnologice foarte avansate. Dacă spuneți că Europa nu va mai fi actorul care era cândva pe arena internațională. Și e straniu acest lucru, că atunci când uh, pierdem teren, uh, spunem că ambiția e de a deveni uh, un partener mai puternic. Poate că ar trebui să acoperim cu fapte, fapte aceste intenții. Prin urmare, cred că e cu atât mai necesar ca acum să mm, punem uh, un punct situației și să luăm poziție. Barroso, pentru prima oară, a vorbit în discursul despre starea națiunii uh, despre structurile militare. Uh, o seamă de rapoarte deja au fost discutate și cred că chiar și în cazul în care uh, reușim să facem niște propuneri revoluționare, dar sunt inacceptabile din punct de vedere al felului în care statele membre interacționează în Consiliu, cred că și în astfel de condiții noi trebuie să ne facem opinia auzită, să atragem atenția, să luăm poziție Mm, și vom constata că s-ar putea ca în anumite țări uh, pozițiile să nu fie atât de rigide. Și mai apare un element. În ciuda ceea ce se întâmplă la Consiliu, Comisia colectează și alte date pentru a putea propune o schimbare a tratatelor. De ce să irosim o astfel de șansă și să așteptăm o alta care nu știm când și dacă va veni și să nu prezentăm încă de pe acum punctul nostru de vedere și un aspect care ar putea antrena o astfel de schimbare. Cred că ar trebui să avem curajul de a ne exprima voința politică, pentru că acum problema nu este neapărat tehnică, sigur este financiară, dar în mare măsură este politică din acest punct de vedere, a discuta despre felul în care uh, acele battle group uh, pot fi folosite, anumiter ele vor rămâne un exponat, o piesă de expoziție și când vine vorba să le folosim, nimeni nu vrea. Există idei care merită susținute aici și e limpede că eu o voi face, inclusiv ideea de a deschide posibilitatea Uniunii Europene să facă apel la un astfel de instrument dacă ar fi necesar, modificând felul în care aceste operațiuni sunt finanțate. Toate aceste elemente ar trebui folosite și susținute chiar dacă vom prejudicia pe cei care doresc să se ascundă în spatele lor de voință politică. Lucrurile trebuie să fie foarte clare. Timpul a sosit pentru așa ceva. Am putea să ne gândim la o agenție similară cu Namza la NATO. Și dacă apare un nucleu și Eurocor a fost deja folosit în Afganistan, există și um, cuprinde tot mai mulți participanți, ar putea fi o idee ca, pornind de la acest nucleu, să ne gândim la a genera un moment propice pentru o evoluție și nu ar trebui să mai pierdem timpul în a o face. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mulțumesc, sigur, pentru raport. Mulțumesc, spune președintele, doamna Nicolae. Thank you. We consider that the report is a really... Mulțumesc. Consider că raportul este un punct de plecare foarte bun. Putem și trebuie să extindem acest raport și mai cred că raportul are nevoie de idei puternice și clare, pentru că nu discutăm doar despre situația actuală și perspectivele structurilor militare UE, ci, practic, e vorba despre uh, viitorul uh, PSC. E inima politicii noastre. Lucrurile sunt cât se poate de concrete și dacă dorim să fim credibili, vizibili și acceptați, trebuie să conchidem asupra unor mecanisme clare în tratate. Dacă ne uităm la articolul 41 din tratat, vorbim despre uh, structuri permanente de cooperare, ori de câte ori avem diferențe, vedem că nu multe state membre sunt în măsură și își doresc să uh, aibă astfel de structuri de cooperare. Uneori, multe state membre evită să conlucreze în astfel de structuri de cooperare, care sunt, încă o dată, permise de tratat. Poate tocmai pentru că mm, se discută de o posibilă schimbare în tratate, ar trebui poate să ne luptăm pentru elemente mai concrete din unghiul de vedere al PASC. Și poate că acest raport ar fi un bun punct de plecare dacă decidem că avem o viziune comună asupra viitorului PASC. Și ar trebui să demarăm această luptă. Pentru că al au fost multe inițiative și niciuna nu a avansat prea mult. Cred că putem explica în raport, în ciuda preambulului deja existent, că acest punct este unul dintre cele mai importante pentru noi. De asemenea, trebuie să explicăm în mod limpede de ce avem nevoie de mai multe structuri permanente și să ne gândim cum putem să le folosim în mod multilateral Chiar dacă nu toți uh, contribuitorii sunt de acord, avem nevoie de un mecanism de opt-out poate pentru aspectele mai puțin vitale ale trupelor de intervenție, sau poate putem stabili o bază de rotație. Oricum, e nevoie continuare de polling and sharing, E singura modalitate de a um, scăpa într-o oarecare măsură de efectul crizei. De asemenea, mă refer și la um, managementul dezastrelor. Sigur că dezbaterea este absolut necesară, iar raportul deschide această posibilitate. E nevoie de uh, o instanță care să coordoneze uh, statele membre pentru a atinge țelul comun. Iar dacă uh, păstrăm structura actuală, e bine. Poate e bine să o evaluăm întâi de toate și poate putem să propunem ceva mai curajos. În fine, aș mai dori să subliniez că am vorbit într-una despre criza financiară și de felul în care ea afectează uh, situația din sectorul apărării. Deplorăm toate aceste lucruri, dar cred că trebuie să găsim un răspuns, iar acest raport este ocazia ideală pentru a răspunde trei întrebări. Am uh, făcut ce am putut până acum? Nu, aș zice eu. Trebuie să investim la nivelul UE în uh, facilități pe care nu le folosim niciodată și, în al treilea rând, avem nevoie de structuri militare și capacități militare comune? Iar răspunsul meu aici ar fi da. Și cred că și al dumneavoastră. Oricum, este un bun punct de pornire și din partea mea și a grupului ALDE uh, contați pe un număr important de amendamente. Mulțumesc. Doamna Lezin are cuvântul. Ja, ich schließe äh, mal als erstes an das an, was äh, Herr Pascu. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus domnul Pascu. Uh, în primul rând, uh, domnul Pașcu a spus că Uniunea Europeană, Europeană are de pierdut, iar acest, uh, această tendință trebuie oprită. Și, într-adevăr, ar trebui ca acesta să fie firul conducător al discuțiilor noastre analizând politica de apărare a Uniunii Europene, eu nu uh, văd unde este evoluția. Iar aici cred că Uniunea Europeană trebuie să depună mai multe eforturi. Nu Uh, nu am uh, câștigat uh, premiul cel mare de curând și cred că avem nevoie de mai multe eforturi. Se vorbește în nenumărate rânduri despre credibilitate. Da, de asta avem nevoie acum. Trebuie să subliniem faptul că trebuie să fie clar că, că ne îndreptăm către credibilitate. Uh, doamna Gianacu, acesta este un raport extrem de ambițios, fără îndoială. Și nu vreau să intru acum în foarte multe amănunte. Dar uh, aș dori să să menționez câteva aspecte. Vorba de angajamentele pe care ni le-am asumat, uh, uh, aș dori să vorbesc despre folosirea dronelor într-o perioadă în care se discută cu înflăcărare uh, aspectul etic al folosirii dronelor, cooperarea cu NATO, autonomie, Galileo folosit în scopuri militare. Am discutat despre aceste lucruri în în comisia noastră dacă am putea folosi Galileu în scopuri militare și întotdeauna am spus că nu, niciodată uh, nu se va întâmpla. Mi s-a spus că întotdeauna, mi s-a spus că nu se va întâmpla niciodată. Este un mecanism civil, va fi folosit în scopuri civile, asta ne-a spus comisia, asta ne-a spus toată lumea. Dar și mă bucur foarte mult că se readuce în discuție acest subiect în raport, fiindcă se arată foarte limpede în ce direcție ne îndreptăm, iar acest lucru ar trebui să fie discutat la nivelul grupurilor noastre. S-a vorbit și despre această listă a dorințelor noastre. Ne dorim să fim un jucător mondial, ceea ce, bineînțeles, necesită discuții mai aprofundate. Sunt de părere că Uniunea Europeană ar trebui să fie o uniune a păcii, nu putem să jucăm în ambele tabere. Dacă dorim să intervenim într-un conflict militar, atunci înseamnă că nu mai suntem o forță de menținere a păcii. În alte eh, domenii, poate la AFET sau, la, eh, sau în alte comisii, se cere o evaluare a misiunilor eh, desfășurate. Și eu cer răspicat același lucru. Nu cred că intervențiile militare au îmbunătățit uh, situația populației și nu s-a analizat încă aprofundat uh, rezultatul final al intervențiilor militare. Avem nevoie de astfel de evaluări. Acum, crizele. Și acesta este alt fir conductor al uh, uh raportului. Vorbam de consecințele crizei economice și de nevoia de a întreprinde acțiuni. Se spune acest lucru în raport, dar eu văd altfel lucrurile. Cred că este oarecum cinic să folosim politicile de austeritate ale Uniunii Europene ca motiv uh, aici. Uh, austeritatea amenință viața de uh, zi cu zi a cetățenilor europeni și mi se pare anormal ca în astfel de context noi să, sporim bugetul militar. Noi ca societate um, umanitară în lume. Apoi, un ultim aspect în ceea ce privește democrația din punctul de vedere al Parlamentului European, nu cred că există, nu cred că avem uh, uh rol uh, de control în ceea ce privește folosirea bugetului în scopuri militare și acest lucru se, regăse, se regăsește în raport. M-a bucurat faptul că s-a făcut referire la acest uh, lucru în raport. Se pare că nu există o majoritate pentru sporirea activității, poate din alte motive decât cele la care mă gândesc eu, dar cel puțin mă bucur că așa stau lucrurile. Deci, iată, nu e nicio surpriză faptul că nu suntem pentru acest raport și s-ar putea să ajungem până la urmă la un raport minoritar. Vă mulțumesc, ne cunoaștem de mult și nu ne surprinde acest lucru, nu ne surprinde concluzia finală. Domnul Pașcu, încă un minut. Thank you very much. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Știți, noi motivăm reducerea uh, bugetului intervenție. Deci, cum spuneam, noi uh, motivăm reducerea bugetului prin uh, criza existentă. Dar întrebarea este, lucrurile s-au îmbunătățit uh, după ce am redus bugetul uh, pentru domeniul militar, unde sunt banii ăștia care vin din reducerile, reducerea bugetului pentru a simți și eu că nu mă afectează atât de mult criza? Eu cred că exact invers se întâmplă. Spunem că nu putem să majorăm bugetul fiindcă suntem în criză, dar în același timp reducem bugetul apărării și tot nu trăim mai bine. Tot nu duce mai bine. Unde sunt banii ăștia? Deci eh, se putem folosi argumentul acesta și invers putem să întoarcem, uh, să întoarcem cu susul în jos uh, am argumentul că nu putem să majorăm bugetul în perioada de criză. Mulțumesc. Mulțumesc, Ana Gianacu. Doriți să luați cuvântul? Pentru observații finale, vă mulțumesc. Eh, Nechile Prodere, Haristo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor pentru contribuțiile lor, pentru, pentru observațiile exprimate și comentariile lor. Uh, Eh, bineînțeles eh, că eh, trebuie să ținem cont de Consiliul, dacă, dacă ținem cont de Consiliul din decembrie, acest raport este ambițios, dar, pe de altă parte, există realitatea faptului că au, au apărut unele noi ambiții în ultimii 10 ani, iar în ceea ce privește finanțarea, se poate, se poate răspunde uh, reducerilor bugetare prin sinergii și prin o bună cooperare. Noi asta dorim. Statele Unite au, un, au, ajuns, au atins anumite rezultate, dar Uniunea Europeană nu a reușit să se ridice la aceeași înălțime din cauza lipsei sinergiilor. Eu nu spun că trebuie să devenim noi Statele Unite pentru a ajunge la aceleași rezultate ca ei, dar în domeniul militar am putea, ar putea să existe legături cu domeniul politic, mă gândesc la Europol, așa cum s-a spus deja, am putea să ajungem la rezultate mai bune. Fiindcă nu este vorba despre o chestiune orizontală aici. Dacă am avea bani, lucrurile ar fi mai bine, dacă nu avem bani, acum totul este rău. Nu e chiar așa. Parlamentul European poate să facă propuneri și noi dorim ca acestea să nu fie numai logice, ci în egală măsură să se bazeze pe elemente foarte clare, elemente pe care eu le-am strâns aici în, uh, în, din domeniul militar, din activitatea mea, multe lume din domeniul militar îmi spune că e loc de mai bine, iar acest lucru nu se întâmplă. Și asta trebuie să facem. Iar acesta este obiectivul raportului meu. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această dezbatere aș dori să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 aprilie 2013, ora 12. Următoarea discuție, examinare a raportului va avea loc pe 16 mai și va fi adoptat la AFET pe 30 mai și sperăm să ajungă în plenară în luna iulie. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, nu mai avem nimic la diverse, Declar ședința închisă.